Ja, wir, wir freuen uns, den Berichterstatter des da, eh, ne bucurăm că putem să-l avem aici pe raportorul din Comisia AFCO, pe domnul Giffer Hofstadt. Raportorul nostru este domnul Sarvama. Și aș vrea să spun domnului Verhofstadt că noi, Comisia Cont, avem destule probleme cu formularea actuală a Tratatului de Lisabona, mai ales în ce privește câteva lacune juridice. în uh, tratat, descărcarea e un drept și chiar uh, o, datorie a Parlamentului, însă ne dăm seama și de faptul că tratatul uh, prevede și faptul că se emit de către Consiliu niște recomandări în vederea descărcării. Asta este o chestiune istorică, pentru că înainte apărea totul în bugetul Comisiei avem această dispoziție privitoare la descărcare, care nu a urmat dezvoltările, evoluțiile instituționale, noile realități ale Uniunii Europene și, în consecință, noi avem o luptă continuă cu Consiliul. Noi dăm uh, descărcare, care spune, noi dăm, dăm descărcare doar uh, comisiei și nu celorlalte instituții. Deși noi am uh, negociat exact invers. Consiliul nu recunoaște descărcarea, acordarea descărcării celorlalte instituții, așa că fiecare an, an de an, avem uh, o nouă dezbatere și o nouă ceartă între aceste instituții. Deci ar fi foarte important ca noi să reușim să rezolvăm această problemă, adaptând textul tratatului realității actuale a Uniunii Europene ar fi una din dorințele noastre care ne-ar ajuta să ieșim uh, din această luptă cu Consiliul care durează de mai bine de 10 ani de zile. Și în al doilea rând, numirea membrilor Curții de Conturi. Este o prerogativă a statelor membri, dar care e rolul Parlamentului în materie? Noi, pentru moment, avem doar dreptul de audiere a uh, candidaților. Noi am vrea uh, să dispunem și de un drept de veto Uh, astfel încât Consiliul să retragă, dacă e cazul, un anumit uh, candidat. Deci să se respecte drepturile Parlamentului cu o prevedere specifică în acest sens și mă bucură că putem discuta împreună acest subiect și fără întârziere dau cuvântul raportorului. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Spune domnul Sarmama. Sigur, punctele menționate de dumneavoastră uh, sunt corecte. și uh, e necesar să se modifice acest proces în următorii ani. Și rolul obligatoriu al descărcării nu duce pentru moment la consecințe în viața reală. Deci trebuie totuși ca acest rol obligatoriu să însemne ceva, asta în primul rând, și apoi tabloul general, că știu că dumneavoastră țineți mult la transparență și la structura de tip federal, dacă doriți, a întregii Uniuni și nu ajungem la niciun rezultat dacă nu continuăm pe această cale spre integrare completă care nu va fi completă fără un caracter obligatoriu al descărcării, pentru că cetățenii Uniunii pe termen lung își vor pierde încrederea, date fiind problemele pe care le avem. În ce privește descărcarea, soluția trebuie găsită, pentru că avem, iată, după cum s-a spus, această luptă cu Consiliul care durează de ani de zile. Dacă situația este privită din afară, e pur și simplu un nonsens. Asta, sigur, din punct de vedere al contribuabililor noștri. Deși, sigur, nu se încalcă regulile tratatului, însă situația actuală este complet nesatisfăcătoare. Curtea de Conturi are un rol cheie de jucat în acest uh, castel din cărți de joc, ca să spun așa, pentru că se vorbește despre o anumită slăbire a rolului Curții de Conturi, ceea ce ar fi un adevărat dezastru. Așadar, rolul Curții de Conturi este absolut crucial, consider eu. Deci, în cazul în care Curtea de conturi ar fi pe picior de egalitate cu agențiile, de exemplu, ar fi ceva de dreptul criminal pentru întreaga noastră arhitectură, pentru că astfel n-am mai putea obține informații din partea Curții de Conturi. Deci, statutul său nu trebuie modificat. Și, în final, pentru că nu voi parcurge acum întreaga listă de probleme, care e nesfârșită, însă m-aș mai referi totuși la chestiunea numirilor membrilor, după cum a spus doamna președintă din aur. A existat recent un caz cu un candidat din Croația la statutul de membru al Curții de Conturi, candidat care nu era corespunzător și comisia noastră nu uh, și-a dat aprobarea. Însă Consiliul pur și simplu a trecut uh, peste părerea noastră, nu a ținut deloc cont de ea. Așadar, iată din nou, un alt exemplu al credibilității întregului sistem. Deci astea sunt elementele principale sau problemele principale, eh, cel puțin din punctul nostru de vedere. Și e foarte bine că putem avea această discuție astăzi. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Vă rog. First of all, thank you very much for... Hofstadt. Primul rând, mulțumesc pentru ocazia acordată de a avea această discuție pe toate aceste probleme. Poate vă pot oferi o imagine a modului în care construim noi acest raport, sperând să terminăm până la sfârșitul anului. Asta ar fi ideea. Eu sunt responsabil doar pentru cel de-al doilea raport, de ce se întâmplă dincolo de tratate, că asta e partea interesantă, cred eu, însă poate încep prin a spune că sunt de acord cu cele două puncte conținute în scrisoarea pe care mi-ați trimis-o în legătură cu procedura de acordare a descărcării, deci practica actuală ar putea fi integrată în nou tratat și, în al doilea rând, o reflexie asupra rolului Curții de Conturi Uh, ceea ce ar avea influență și asupra comisiei și legătura sa cu Curtea de Conturi, pentru că și aici noi respectăm niște proceduri uh, stabilite în anii 50. Deci fiecare țară poate, sau fiecare stat membru poate în mod oficial să numească un candidat și știm cu toții că nu mai putem continua la nesfârșit cu această procedură. Iată, de fiecare dată când avem un nou stat membru, avem un nou membru al Curții de Conturi și un nou membru al Comisiei. Bun, asta pentru Curtea de Conturi e mai simplu, dar pentru Comisie e mai dificil. Câte portofolii să mai tot găsești dacă mâine, de exemplu, vom avea 29, 30 eh, de state membre, vom avea 30 de comisari, dar nu mai poate continua la sfârșit eh, această procedură. Și în anii trecuți am făcut eh, încercări să rezolvăm această problemă, însă mai apoi am dat greș cu tratatul de Lisabona. Dacă vedem ce se întâmplă la ora actuală. Deci ce încercăm să facem cu acest raport? E să nu cerem o revizuire deschisă a tratatelor cum a făcut în trecut, vă reamintesc cu convenția, unde totul a fost repus pe masa de lucru. Noi încercăm să rezolvăm patru probleme punctuale nu limitate, ci punctuale. În primul rând, sigur, cadrul instituțional al Uniunii și mai precis problema britanică, ce facem cu britanicii, câte cazuri de opt-out putem avea în Uniunea Europeană uh, cu o țară care încă mai e stat membru, totuși. E poate acum, sau nu e momentul să discutăm acum și problemele pe care le avem cu, că avem diferite tipuri de Uniune. Dacă încep să examinez Uniunea Europeană, nu avem o singură Uniune Europeană. Avem Uniunea Europeană, avem uh, Eurozona, avem spațiul Schengen, apoi brevetul european, acordul fiscal, în vreo 10-11 diferite uh, Uniuni Europene și, în plus, avem sistemul de opt-in, opt-out, excepțiile, alocările uh, bugetare. Deci, Întrebarea e, oare nu e timpul să clarificăm toate acestea? Poate chiar să vorbim despre o uh, calitate de membru de plin uh, al Uniunii. Iată, încă din 1953 a existat această idee, când Polonis Park uh, a lucrat la prima Constituție Europeană, adoptată de cele șase state membre, de altfel, Însă, sigur, adunarea națională franceză a refuzat comunitatea apărării în 54, dar încă din 53 exista ideea de a avea o, o calitate de membru de plin și o calitate de membru asociat al Uniunii Europene. Și poate ar fi necesar să revenim la o asemenea idee pentru a rezolva complexitatea din ce în ce mai mare a Uniunii Europene și am văzut că în ultimul cadru financiar multianual, din nou, au crescut numărul de alocări, de, a crescut numărul de excepții uh, bugetare pentru următorii șapte ani. Apoi, a doua întrebare, uh, a doua, a doua problemă pe care și-ar dori să o rezolve raportul, problema guvernanței economice. Sigur, în cadrul eurozonei, în primul rând, de exemplu, cooperarea cu tot ceea ce s-a negociat în afara tratatului anul trecut, de exemplu acordul fiscal, ISM-ul, apoi îndepărtarea barierelor pentru un număr de politici economice, de exemplu Uniunea Energetică. În principiu, tratatul nu permite așa ceva. Există o politică energetică la nivelul Uniunii Europene, dar în tratat se menționează că asta e de competența statelor membre. Și apoi să vedem cum putem rezolva problema guvernanței economice în zona euro. Asta ar fi partea a doua a raportului. Acum trec la cea de-a patra parte a raportului, pentru că uh, întrebările noastre se referă la partea a treia. Bun. Pe scurt, partea a patra a raportului, rolul geopolitic al UE, politica externă, practic comunitatea de apărare. Nu e timp acum să deschidem discuția pe tema Uniunii a apărării și o comunitate a apărării. Vedem că dacă vezi ce spun uh, eurobarometrele, dacă există o politică a Uniunii Europene pe care și-o doresc uh, oamenii, e politica de apărare. 76% uh, din cetățeni sunt în favoarea unei abordări comunitare la nivelul politicii de apărare. Și, după cum am spus, partea a patra da, va fi cea de-a treia în raport. Se referă la democrație și responsabilitate și vom discuta din nou uh, rolul comisiei. Acolo vom face propuneri pentru a schimba din temelii rolul Consiliului, care să devină un fel de a doua cameră uh, legislativă. Nu mergem în direcția celei de-a treia camere, pentru că unii spun avem nevoie de un for în care Parlamentul European să se reunească cu Parlamentele Naționale și să elaboreze o serie de politici. Eu nu cred așa ceva. Noi trebuie să fim singura organizație supranațională care nu are una sau două, ci trei organe legislative. Nu trebuie să se întâmple așa ceva. Ar fi o idee de dreptul nebunească. Uh, Vom vorbi de întreaga chestiune a bugetului și resursele bugetare, pentru că un pas uriaș înainte ar fi, cred eu, ca Parlamentul să răspundă împreună cu noul Consiliu uh, de noile resurse ale Uniunii, că suntem singurul Parlament din lume care nu are niciun cuvânt de spus în legătură cu resursele deci o întreagă discuție la grupul de nivel înalt al lui Mario Monti în legătură cu propriile resurse și sper că vom continua cu cele trei instituții, cu această propunere, pentru că în acest grup de uh, lucruri la nivel înalt sunt trei reprezentanți ai Consiliului, trei ai Comisiei și trei ai Parlamentului, după cum știți. Și sub uh, conducerea lui Mario Monti încercăm să prezentăm o propunere coerentă în lunile următoare. Și vreau să vă spun la cererea conferinței președinților, mi-au cerut în această parte a treia despre de democrație și responsabilitate să mă refer și la problema sediului, cum să rezolvăm asta pe viitor, sediul Parlamentului. Poate e cea mai dificilă și sensibilă problemă. Ba, nu cea mai importantă, dar cu siguranță cea mai sensibilă. Uh, um Uh, parts. Și în acea parte vorbim uh, deci despre democrație și responsabilitate și intenționez să mă ocup și de cele două probleme pe care doamna Gresle le-a evocat. Să formalizăm uh, eventual procedura de descărcare, de acordare a descărcării și apoi să vedem în legătură cu curtea de conturi, să vedem dacă nu e necesar cumva, bun, dacă putem face asta pentru comisie, cred că putem să și trebuie să aplicăm aceeași logică și curții de, curții de conturi, că asta înseamnă că această curte n-ar fi un uh, organism care ar reprezenta statele membre, ci un, o instanță care e responsabilă în mod independent uh, cu controlul cheltuielilor și al uh, aplicării bugetului Uniunii Europene. Deci, Acestea ar fi cele două răspunsuri ale mele la întrebările pe care mi le-ai adresat. Și sigur că întotdeauna voi sta la dispoziția comisiei voastre. După ce avem primul proiect al raportului, ne vom reîntâlni pentru a discuta din nou această parte cu uh, comisia noastră ca să vedem exact uh, care e formularea textului și cum, vom, cum anume vom prezenta acest raport uh, în plenară. Herzlichen Dank, das ist ja ein interessantes. Mulțumesc foarte mult. Uh, un efort uh, considerabil acesta al dumneavoastră. Toate între... Uh, problemele acestea sunt mari. E vorba despre subiecte esențiale. Ar fi foarte important ca toate subiectele noastre legate de Curtea de Conturi și uh, procedura de descărcare să fie până la urmă promovate, să, să, să fie acceptate, pentru că dacă am reușit să facem lucrul acesta, cu siguranță credibilitatea Uniunii Europene ar avea mult de câștigat, multe de câștigat. Există o, uh, o listă de persoane care doresc să intervină. Doamna Ayala Sender. Gracias, presidenta, gracias. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnului Verhofstadt și urăm succes uh, pe calea aceasta pe care a, a apucat-o, nici mai mult, nici mai puțin decât îmbunătățirea tratatelor. Bun, eu mi-am dorit aceasta întotdeauna, am trăit uh, toate aceste probleme cu Constituția Europeană și cred că probabil e un moment uh, potrivit ca să încercăm să rezolvăm problemele și, și raportorii foarte potrivit e o persoană absolut pro-europeană. Dincolo de ce au spus colegii mei și sunt de acord ce au spus în legătură cu disfuncționalitățile în procedura acordării descărcării la Consiliu, e adevărat că dacă dumneavoastră reușește să, uh, dumneavoastră reușiți să, să-l transformați în cea de-a doua cameră, ceea ce ar înțelege mai bine europenii, o parte a problemei ar putea fi rezolvată dacă rezolvăm în plus și tema propriilor resurse, care e una din majorele problemele bugetului european. Deci, sigur, veți veni cu niște idei bune sau vom veni și noi cu niște propuneri bune să vedem cum să controlăm via comisia care are mandatul, dar pe de altă parte are și controlul, să controlăm bugetul comun cu statele membre. De fiecare dată și din ce în ce mai mult politicile europene uh, se fac prin cofinanțare, ceea ce face ca o parte importantă a gestionării bugetare să rămână în numele statelor membre și nu numai, ci și a firmelor, a, a organismelor locale, regionale și așa mai departe. Dar până la urmă comisia e interlocutorul nostru și apoi e foarte dificil de efectuat acest control de către comisie. În legătură cu Curtea de Conturi, da, într-adevăr, e principalul furnizor nostru, al nostru de elemente pentru control, dar mă rog, și Parlamentul face un control și vedem că există desincronizări. E adevărat, Curtea de, Curtea de Conturi uh, la ora actuală uh, trece printr-un proces de reforme și noi suntem în cadrul unui dialog foarte productiv, foarte pozitiv, însă avem o, uh, o DAS anuală pentru un buget plurianual și atunci există aceste disfuncționalități de care are, sigur, cunoștință Curtea de Conturi și încercăm să le rezolvăm. Și când se închid conturile, există această defazare nu? între un caracter multianual al bugetului și un control anual. Și trebuie să rezolvăm și asta. Ați vorbit de tema guvernanței, într-adevăr cu Banca Europeană de Investiții, de asemenea, care din ce în ce mai mult are un cuvânt mai greu de spus, iată acum cu planul Juncker pentru a utiliza bugetul european dar după ce acești bani ies uh, pe ușa B, avem puține dificultăți și nici Curtea de Conturi nu are posibilități mai multe de a avea un control real a ceea ce se întâmplă. Și puțin câte puțin am deschis câteva uși și încercăm să consolidăm și uh, face. Însă ar fi bine să vedem cum anume această bancă, BEI, bancă din ce în ce mai importantă, Uh, pentru a suplimenta uh, bugetul european uh, ar putea fi mai bine controlată. Și apoi, fraudele interne și externe. Avem OLAF, care, da, e și ea parte a mecanismului nostru complex, supus presiunilor și problemelor și trebuie să existe acest procuror european pentru ca să existe un cadru legal uh, ca în orice alt stat membru, ca în orice stat membru ca să se investigheze fraudele uh, cu uh, procurori independenți care să se bucure de un temei juridic și noi de mult timp facem eforturi în acest sens, însă trebuie ca, iată, să, să, să profităm de această șansă. Mulțumesc! Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Pirinski, bitte. Domnul Pirinski urmează. Thank you, Madam Chair. It is a privilege to... Vă mulțumesc, doamnă președinte. E un privilegiu faptul că, iată, astăzi putem uh, purta această dezbatere cu domnul Verhofstadt. Domnule Verhofstadt, uh, am avut oarecum uh, senzația că, începând cu capitolul 1 raportul dumneavoastră încearcă să abordeze diferite formate diferențiate, încearcă să creioneze aranjamente care să permită tuturor să funcționeze împreună, iar dacă posibilitatea aceasta nu există, atunci uh, vai de capul celor care nu reușesc să, se in, să, să facă parte din soluție. Într-adevăr, obiectivul nostru întotdeauna trebuie să fie unificarea Uniunii Europene și tocmai de aceea se pune întrebarea cum putem elimina divergențele crescânde existente între diferitele paliere de guvernanță și funcționare. Oare n-ar trebui să creăm un mecanism care să ne permită să depășim discrepanțele existente la nivel de Uniune. Știți prea bine că în momentul în care Uniunea a fost creată, uh, domnul Monet, împreună cu planul uh, Marshall, nimeni nu știa ce prea bine ce, uh, cine e responsabil pentru ce și cum anume poate fi eliminat protecționismul. Uh, mă tem că există posibilitatea ca discrepanțele să să se pronunțe în, în timp, iar uh, niște soluții care până la urmă nu vin uh, să submineze discrepanțele acestea uh, nu ar da rezultatele pe care ni le dorim. Doamna președinte, și eu sunt pe lista vorbitorilor. Mai întâi de toate trebuie să aflăm concret care este calendarul și noi avem dreptul să scriem un aviz pe tema aceasta. Asta în primul rând. În al doilea rând, Uh, la noi uh, realitatea e foarte concretă și ne-am dat seama, bineînțeles, că există nevoie de îmbunătățire la nivelul uh, arhitecturii europene. Ce credeți că ar trebui noi să facem? Ar trebui să ne referim, referim la toate problemele existente sau ar trebui să ne concentrăm pe uh, două subiecte cât se poate de concrete, DAS-ul și uh, Curtea de Conturi. DAS-ul este până la urmă în tratat uh, și uh, activitățile noastre se concentrează în marea lor măsură asupra DAS-ului și, deci, Curtea de Conturi ar trebui să fie, până la urmă, una dintre temele noastre de predilecție și, pe de altă parte, ar trebui să vedem, să ne concentrăm, poate, asupra procedurii de uh, descărcarea gestiunii. Deci, prin urmare, ce credeți că ar trebui să, să facem? Ar trebui să ne referim la tot ce nu funcționează sau să ne concentrăm doar pe două subiecte? Pe aceste două subiecte, și anume Curtea de Conturi și procedura de descărcare de, a gestiunii. Deci, care e sfatul dumneavoastră? Vă mulțumesc! Domnul președinte, mie mi-ar plăcea să primesc opinia, avizul uh, Comisiei Cont uh, cândva um, în luna octombrie, până în luna octombrie, când ne vom afla deja în faza finală de formulare a raportului. După aceea, mi-ar plăcea ca în raport să există două părți, în avizul dumneavoastră să existe două părți. O parte care să fie dedicată tuturor subiectelor pe care le-am discus, uh, și uh, care, din punctul meu de vedere, sunt clare, uh, sunt clar de descris, uh, nu neapărat clar de rezolvat. Și într-o a doua parte a avizului mi-ar plăcea să includeți poziția uh, Uh, comisiei noastre pe marginea procedurii de control bugetar în contextul sistemului pe care îl vom descrie în raport și care nu va fi același ca și cel cu care suntem obișnuiți în momentul de față. În mod ideal, uh, și asta vom scrie în raport, uh, Parlamentul ar trebui să fie responsabil uh, în contextul unei politici bugetare multianuale de 5-7 ani, uh, despre care tot am, uh, am discutat. Bine, și, și durata cadrului financiar este un subiect de discutat. Dar important e ca procedurile să fie uh, să se stabilească în contextul în care Parlamentul European este reprezentantul cetățenilor, Consiliul uh, reprezintă cu totul altceva uh, și uh, pornind de la aceste elemente ale dumneavoastră, eu doresc să-mi cristalizez propriile proprietăți sau propriile proprie, propoziții în, în raportul meu. Nu vreau să spunem doar ce anume ne, ne dorim, ci vreau să descri, descriem într-o manieră cât mai concretă așteptările noastre. Deci vreau uh, să aflu de la dumneavoastră cum anume vă imaginați procedura bugetară uh, în contextul noii, unei noi arhitecturi. Deci Iată, în avizul dumneavoastră mi-ar plăcea ca uh, două părți să există, o parte generală uh, care conține toate elementele pe care mi le-ați transmis în, uh, în scrisoarea pe care am primit-o deja și o a doua parte a avizului ar trebui să fie dedicată acelor subiecte care vă vizează direct și, și care vă interesează în, în mod direct. Vreau să aflu de la dumneavoastră cum ar putea funcționa controlul bugetar într-un astfel de cadru instituțional și subiectul acesta vreau să-l includ și eu în cea de-a treia parte a raportului meu. Întrebările domnului Pirinski și ale doamnei Ayala Sender. Bine, ați vorbit despre OLAF. Ați vorbit despre bei, deci întrebările sunt foarte uh, complexe. Mi-ar plăcea ca și aceste subiecte să fie incluse în avizul dumneavoastră și voi decide mai apoi uh, în ce măsură le-aș putea integra în partea a treia a raportului meu. În ceea ce privește evoluția acum. Eu cred că tocmai această geometrie variabilă ce există în Uniunea Europeană în momentul de față reprezintă uh, problema. În momentul de față uh, putem uh, sau statele membre pot decide la ce politică participă, la care dintre politicile europene nu participă și uh, acest lucru până la urmă îngreunează procesul de integrare europeană. În al doilea rând, la nivelul guvernanței economice, eu cred că trebuie să facem un mare, mare pas înainte. Am văzut deja că nu doar pe baza unui pact de stabilitate și a unei uniuni monetare vom putea uh, integra mai bine economiile europene ne-am dat seama că, iată, lucrurile n-au, sau aceste, aceste, acești doi pași nu au dat rezultatele scondate. Prin urmare, e nevoie de o politică deschisă, care până la urmă există. Uh, Uh, deja. E vorba despre o politică deschisă care nu ne-a dat rezultatele uh, scontate. Politica aceasta deschisă sau mai degrabă coordonarea deschisă este um, până la urmă, într-o oarecare măsură, un eșec. Coordonarea aceasta a dus la crearea unor uh, politici care conțin o grămadă de concepte în engleză, care până la urmă uh, nu înseamnă mai nimic sau nu înseamnă nimic altceva decât maculatură. Deci, metoda aceasta de coordonare deschisă, care deja sau în continuare este stipulată în toate tratatele, a, a reprezentat până la urmă un eșec. În momentul în care am a, discutat aceste subiecte, din păcate, nu, în momentul în care am discutat despre tratate, nu am vorbit niciodată despre, sau prea puțin despre metoda de coordonare deschisă. Cu siguranță, lucrul acesta s-a întâmplat doar din pricina faptei, faptului că discuțiile privind convenția, privind tratatul, s-au purtat înainte de criza economică. Dacă aceste discuții ar fi avut loc după criza economică, cu siguranță altele ar fi fost uh, subiectele puse pe, uh, pe tapet. Ei, dar uh, asta este situația în momentul de față, trebuie să, să acționăm în consecință. Și, de fapt, ideea de guvernanță economică sau conceptul acesta mi se pare greșit. Ar fi bine să vorbim despre guvern european, un guvern european care să ne permită să trecem dincolo de coordonarea directă, deschisă uh, și nu doar la, la nivelul politicilor bugetare, ci și la nivelul sistemelor de pensii, îngrijirilor de sănătate, politicii industriale. Uh, toate acestea fac și ele sau ar trebui și ele să facă parte din această guvernanță economică. Și apoi, cine știe, poate toate acestea vor uh, face necesară crearea unei trezorerii la nivel, la nivel european, cu toate posibilitățile care stau la la dispoziția unei uh, trezorerii, aceea de a obține resurse proprii, de a putea face împrumuturi, pentru că știți prea bine, oficial Uniunea Europeană nu poate să acumuleze datorii, dar uh, în realitate avem deja datorii, se numesc, uh, acestea sunt acele raluri. Acestea sunt, până la urmă, datoriile pe care, de fapt, nu le avem la nivelul Uniunii Europene, nu-i așa? Să recunoaștem, nu ne Uh, plătim toate facturile, deci datorii acumulăm, dar nu recunoaștem oficial că avem datorii. Important e să facem, uh, să, să, să ajungem la o conferință uh, sau o convergență între diferitele economii europene, dar pentru această convergență e nevoie de o schimbare fundamentală a strategiilor și a ideilor care stau la baza uh, politicilor noastre. Până la urmă, metoda de coordonare deschisă e complet depășită și ar trebui să fie uh, să fie, de, să fie lăsată la o, la o parte. Până la urmă, convergența ar trebui să, să fie cuvântul nostru cheie. Acesta este inclus deja într-o serie de rezoluții ale Parlamentului European. E, e, e suficient de vag pentru a sau suficient de, de, de clar pentru a ne permite să stabilim care sunt direcțiile pe care dorim să le, să le urm, urmăm. Putem, uh, practic, uh, gestiona mai bine deplasarea noastră Putem să, să ne deplasăm mai rapid, putem să ne da- deplasăm mai lent pe această, aceste căi deschise de, de convergență, dar până la urmă destinația tuturor trebuie să fie aceeași. Deci convergența ar putea fi până la urmă o alternativă pentru această metodă de coordonare deschisă care a dat uh, greș în ultimii ani. Domnul Scholtes urmează. uh... uh dodal și neke istorii, Prosim, Aș eh, dori să adaug ceva la ceea ce am auzit până acum. Mă bucur că am început cu această conversație de îmbunătățirea tratatelor. Mă bucur că domnul Verhofstadt a menționat aceste patru puncte care sunt convergente. Sunt eh, legate. Vorbind despre buget, aș dori să punctez câteva lucruri. În primul rând, pregătim o nouă abordare, auzind cele spuse de doamna Gheorgheva, se pare că pregătește un nou sistem de bugetare, ceea ce va îmbunătăți și controlul bugetului. Acest lucru este important pentru activitatea Curții de Conturi și a Comisiei noastre. Aș dori să subliniez două aspecte. Am vorbit în multe rânduri în legătură de descărcarea de gestiune, ce înseamnă descărcarea de gestiune și ce înseamnă de fapt. În ce cazuri acordăm descărcarea de gestiune și în ce cazuri nu. Nu avem răspunsuri clare. Dacă cetățenii se așteaptă ca noi să fim responsabil în gestionarea fondurilor publice în Uniunea Europeană, trebuie să vorbim despre răspundere în cheltuiala acestor fonduri. De aceea, descărcarea de gestiune este esențială. Când vorbim despre îmbunătățirea tratatelor, trebuie să vorbim despre rolul descărcărilor de gestiune. Au ele o consecință sau nu? E o întrebare pertinentă pe care trebuie să o adresăm uh, comisiei și celorlalte instituții. Cealaltă întrebare, relația între Parlament și Consiliu. Aici aș dori să subliniez problema numirii uh, membrilor Curții de Conturi, ceea ce am văzut astăzi, în relația cu guvernul. Dat fiindcă statele membre Uh, uh, desemnează uh, un membru, ar fi normal ca Parlamentul să îi aprobe și nu Consiliul. Cred că la acest lucru trebuie să ne gândim atunci când vorbim despre îmbunătățirea tratatelor. Raportorul dorește să intervină din nou. Aveți cuvântul. well, first of all... În primul rând, dați-mi voie să spun că mă bucură faptul că sunteți aici. M-a bucurat atât de mult încât am uitat să îmi exprim recunoștința uh, pentru ceea ce ați făcut și uh, faptul că sunteți aici. Sunt uh, oarecum un fan. este ca atunci când uh, m-am întâlnit uh, în culise cu uh, un membru al unei formații pe care o apreciez, cu Little Steven, l-am îmbrățișat și am uitat de fapt să-i spun ce vroiam, că l admir atât de mult. Felicitări pentru document și pentru structurarea sa. O să lucrăm la detalii și uh, voi fi încântat să adăugăm și alte elemente decât cele pe care le-am discutat aprofundat astăzi, intrând uh, în detalii legate de pildă de Olaf sau de Bay. Însă ceea ce este mai important uh, cum vedem în general controlul bugetar, ă, asta este activitatea în care trebuie să ne implicăm în mod serios. Și cred că ă, puteți să vă așteptați la idei din partea acestei comisii. Cât despre o mai mare convergență, faptul că ne îndreptăm către acest lucru, da, ă, salut acest lucru. Întrebarea cheie legată de viitorul Uniunii este credibilitatea în ochii cetățeanului european și toate aceste aspecte despre care vorbim sunt uh, legate în primul rând de credibilitate. De pildă, atunci când ați menționat uh, în remarcile introductive dimensiunea geopolitică și faptul că uh, în sondajele uh, Europol, 67% uh, dintre uh, cetățeni susțin Europa, Europa, cred că acesta este un exemplu foarte bun uh, în legătură cu ceea ce urmărim. Trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce doresc cetățenii de la noi. Și, în această privință, rolul controlului bugetar uh, Uh, este esențial. Dacă cetățeanul nu te vede, dacă nu vede un control de încredere a banilor pe care îi bagă în sistem, atunci nu are niciun sens. de a vorbim despre un castel din uh, cărți de joc. Trebuie să facem lucrurile mai puternice. Acesta este uh, punctul central al acestui aviz. Așa văd lumea. Așa văd eu lucrurile. Mulțumesc. Have, have not... Domnul Verhofstadt, nu am nimic de adăugat. Am fost uh, încântat uh, să aud uh, deja comentariile făcute, le-am uh, uh, notat și aștept avizul comisiei dumneavoastră, după care, dacă sunteți de acord, mă voi reîntoarce în octombrie, desigur, dacă mă invitați, la o altă întâlnire pentru a vedea cum putem să înglobăm aceste idei. Vă mulțumesc, bineînțeles că Vă voi invita din nou, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Ar fi bine ca uh, proiectul de raport să, să fie gata până în iulie, pentru că mai apoi să avem timp uh, pentru amendamente. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență. Iată, E bine de știut că alții se ocupă de lucruri mai neplăcute decât noi. Iată, avem, uh, ne simțim uh, mai bine în pielea noastră. Uh, suntem înaintea planului până la urmă. Dar domnul raportor, Michael Teurer, raportorul nostru pentru EFSI, este în sală. Ieri seară am avut uh, votul în alte comisii pe marginea EFSI și am vrea să aflăm care a fost succesul sau ce succes a reputat avizul nostru în negocierile generale. Mihail Toerer. Mulțumesc, dragă Inge, stimați colegi. Cu siguranță ați aflat deja că uh, trialogul pe tema EFSI a fost unul foarte complex avizul nostru nu s-a aflat în centrul propunerii legislative. Îmi amintesc că la un moment dat a trebuit uh, să aștept 5 ore uh, la un trialog pentru a mi se da ocazia să vorbesc 5 minute. Dar, acesta fiind contextul, trebuie să recunosc că sunt foarte încântat de faptul că, în ciuda uh, negocierilor uh, dificile și în ciuda faptului că Parlamentul European a trebuit să facă multe concesii în domeniul acesta al uh, fondului de investiții strategic, uh, strategice, noi am reușit să reputăm o serie de, de succese strategice și vreau să vă mulțumesc pentru lucrul acesta. A fost foarte importantă în contextul acesta poziționarea cât se poate declara a curții de conturi și tocmai de aceea trebuie să mulțumesc astăzi atât curții de conturi cât și secretariatului Comisiei Cont. Colaborarea dintre noi a funcționat foarte, foarte bine. Pentru a sublinia câteva puncte, dați-mi voie să vă spun următoarele. propunerile făcute cu privire la mecanismul financiar au putut să fie uh, date la o parte, de asemenea raportul Curții de Conturi a fost inclus în regulament. Uh, să face aici uh, legătura între uh, Uh, acest regulament și uh, articolul 278 din Tratatul Uniunii Europene. De asemenea, în regulament se prevede procedura normală de descărcare. Avem un nou uh, <laughs> considerent, nu știu cum îi spune în germană. Bine, mulțumesc, am înțeles. Deci, Acestea fiind spuse, am reușit să includem aici uh, o serie de teme importante. La 46, la considerentul 46, facem uh, referire la Curtea de Conturi și la procedura de descărcare și mai avem și o referire cât se poate de clară la regulamentul uh, um, la re, regulamentul financiar în articolele 12 6 și 12, 10. De asemenea, articolul 10 conține definiții cât se poate declare pe care le-am, pro- le-am uh, propus noi în amendamentele noastre. La articolul 4, uh, F, I și uh, V se adop- se, s-a adaptat din nou regulamentul uh, EFSI și anume se menționează acolo toți indicatorii de benchmarking și indicatorii necesari de performanță. Acestea cred că sunt punctele esențiale. Cred că n-ar fi rău de asemenea să menționăm articolul 16.3, unde din nou se face trimitere la Curtea de Conturi. Aici se stabilește o dată cât se poate declară cu privire la transmiterea documentelor și informațiilor cu privire la fondul de garanție. Deci acest, există un uh, termen pentru transmiterea acestor uh, informații către Curtea de Conturi. Uh, data prefăsută este martie 31. Aceasta a fost propunerea Curții de Conturi. La 18.2, de asemenea, se prevede o evaluare uh, și uh, se face din nou trimiterea aici la Curtea de Conturi. În plus, la articolul 18.6 avem principiul evaluării independente și aceasta a fost o propunere a Curții de Conturi. Deci, în ceea ce privește liniile noastre directoare, putem să spunem că, până la urmă, uh, Parlamentul European la nivelul controlului uh, exercitat de Curtea de Conturi și la uh, nivel de audit uh, s-a impus mult mai bine decât în ceea ce privește deciziile politice cu privire la proiecte. Eu nu vreau să vorbesc despre acest, această temă. Comisia Econ a votat ieri această legislație și în acest de voturi a devenit evident faptul că am reușit să obținem reușite și în alte domenii. Deci, până la urmă, nu trebuie să trecem sub, așa într-un cont, cont de umbră faptul că, până la urmă, am reușit să impunem anumite obiective ale noastre, e drept, în alte domenii nu am reușit să obținem tot ceea ce ne, ne doream. Dar comisia noastră s-a descurcat uh, bine. Uh, în temele pe care le-a vizat. Să nu uităm că fondul este creat în, în așa fel încât să permită finanțarea privată, de asemenea, um, acest fond este până la urmă o construcție care se află în mâna BEI. Uh, există o limită a fondurilor publice, prin urmare uh, controlul, o anumită uh, formă de control care s-ar uh, uh, concretiza în tratarea acestui fond ca fiind unul compus exclusiv din fonduri uh, publice a fost respins, bineînțeles, de către Consiliu. Această propunere a fost respinsă. Uh, Um, până la urmă e, e normal într-o oarecare măsură. Eu pot să spun că sunt mulțumit de rezultatele obținute. E drept că pe aici, pe acolo, n-ar fi fost rău ca și Consiliul să fie mai proactiv. Dar cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o raportare anuală către Parlamentul European cu riscurile uh, ce s-a prevăzut în contextul acesta? Am regulamentul în față, dar trebuie să recunosc că nu l-am citit. În ceea ce privește participarea Parlamentului European, aceasta este prevăzută. Acest steering group, grup de uh, gestiune, va veni în fața Parlamentului European și va trebui să dea socoteală în fața Parlamentului European. Deci am reușit să creez o pârghie aici dar în ceea ce privește auditul uh, bugetar și auditul de performanță, trebuie să vedem dacă măsurile prevăzute uh, funcționează sau nu. Uh, prin urmare, Uh, rapoartele speciale ale curții uh, de conduri vor fi foarte importante, va trebui să le evaluăm cu mare atenție, să vedem dacă ne ajută sau nu. Uh, până la urmă, Curtea de Conturi e aici direct vizată și dacă Curtea de Conturi este vizată, atunci și noi suntem vizați și trebuie să folosim prin urmare, uh, toate instrumentele pe care ni le oferă Curtea de Conturi. Doamna președinte, a fost cu siguranță un mare succes faptul că fiecare evaluare trebuie să fie însoțită de un raport din partea Curții de Conturi. Un mare, un mare succes pentru că asta generează o, un mare grad de transparență. Dorește cineva să intervină? Doamna Ayala Sender. Președinte, Sí, yo la verdad es que felicito. Mulțumesc. Eu uh, felicit pe colegul Toirer pentru că ne-a prezentat bine și să înțeleg dificultățile de elaborare a unui text care a trecut prin mai multe mâini, cu articole specifice și așa mai departe. Inclusiv în ce privește transportul, de exemplu, cu garanția care a fost construită luând bani de la instrumentul CEP o parte importantă. De altfel, eu aș dori însă să spun că din nou ne-am aflat într-o situație complexă în care Consiliul și Comisia au găsit un acord, nu în legătură cu partea bugetară, pentru că doamna Georgieva ne-a putut ajuta și îmbunătăți situația, dar situația complexă se referă la faptul că Consiliul Înainte spusese clar că nu va face niciun uh, efort pentru a construi un, constitui un fond la nivel european, ci că fiecare țară va plăti uh, suma sa în funcție de interesul pentru fiecare proiect, dar în schimb uh, proiectul european pentru buget, lipsind bani din fonduri naționale, atunci sursa a fost bugetul european, banii europeni. Aici ar trebui ca uh, să stabilim un bun precedent uh, pentru bugetizarea anuală, uh, asta inclusiv pentru deficit, să se facă un buget anual. E mult mai bine pentru descărcare și asta ar fi cea mai mare realizare, dar trebuie specificat asta pentru că Eh, trebuie, trebuie să fie obținuți banii care nu sunt utilizați pentru garanție. Deci dacă un proiect eh, e un eșec, utilizăm garanția, dacă nu, nu. Deci avem acolo o situație ciudată în care se va spune nu, nu, oricum se vor eh, cheltui banii pentru că vor exista proiecte care vor da greș. E ciudat, deci ar trebui îmbunătățit oricum controlul asupra acestei garanții și după cum a spus colegul Torer, cred și eu că ar trebui abordat, poate nu imediat, însă, după cum a spus el, Consiliul nu uh, permite un control uh, în interior, dar oricum sunt uh, știri cum că fondurile chinezești uh, iată, sunt foarte interesate în tot ce înseamnă uh, în Europa cercetare, dar trebuie văzut cum intră aceste fonduri chinezești. Binevenite, dar trebuie văzut cum suplimentează ele bugetul european. Deci toate acestea trebuie explicate cetățenilor. Situația e foarte complicată. Eu am primit reacții de la foarte multe persoane în legătură cu aceste fonduri chinezești care vor să investească în tehnologia europeană. Și trebuie explicate toate aceste lucruri, nu doar să urăm uh, bun venit uh, banilor chinezești. Să vedem și noi ce ziduri chinezești să ridicăm ca să putem uh, efectua și un control al modului în care sunt cheltuiți acești bani. Mulțumesc! Petru zavama bitte. Domnul Sarvama. Um... În primul rând vreau să o felicit, să îl felicit pe raportor pentru munca sa excelentă și ca întotdeauna e foarte ușor să comunici ideile acestui raportor. Vreau doar să-i readuc în aminte, să readuc aminte un lucru. atunci când s-a ținut cont uh, de dorința noastră legat de articolul 287, cred că ceea ce trebuie să ne reamintim este că atunci când va veni ziua pentru ca Curtea de Conturi să ceară documentele uh, pe care le-am convenit să și primească documentele, pentru că acest lucru rămâne încă de văzut. Vreau să reamintesc că noi, în calitate de Parlament și această comisie, trebuie să exercităm presiune atunci când va veni ziua. Asta am vrut să vă reamintesc. Urmează domnul Tipăr. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Raportul de Toirer uh, pare a fi scris de un uh, PPist, deci e foarte bun bucură foarte mult faptul că ai reușit uh, să, să negociezi noi posibilități de control, ai inclus aici uh, Curtea de Conturi. Uh, sunt încântat până la urmă de rezultatul final al negocierilor. Am reușit să negociem 500 de milioane de euro pentru CES, pentru Orizont 2020 de asemenea. Dar aici, la Comisia Cont, dați-mi voie să trag un semnal de alarmă. Și anume, în ultima perioadă, de fapt, în ultimii doi ani am discutat uh, și am negociat cu diferitele comisii despre uh, CEF, ne-am uh, certat pe proiecte, pe TNT-uri și Până la urmă, după negocieri îndelungate și dificile, am reușit să obținem acest nou instrument, să obținem această facilitate pentru conectarea europeană. L-am prevăzut pe instrument cu o nouă competență, cu o nouă putere până și responsabilitate. Mulți, uh, multe comisii au fost implicate, mulți uh, eurodeputați au fost implicat, uh, implicați în negocieri, multe secretariate au fost implicate, deci s-a investit mult în crearea acestei facilități pentru conectarea Europei. Și acum avem această propunere a Comisiei care ne ia pur și simplu 3 miliarde. Asta înseamnă că o a doua rundă de licitații pentru CEF nu va mai exista. Deci trebuie să facem un calcul ce înseamnă 2 ani de zile de muncă pentru un rezultat uh, care reprezintă o mulțime vidă. Iată, nu mai avem bani acum. Comisia a, a comis a, a comis lucruri uh, care erau de necomis. Eu știu că acum situația nu se va mai putea schimba. Le mulțumesc tuturor uh, celor care au participat la negocieri. Îmi dau seama că ăsta a fost rezultatul pe care l-au putut uh, obține. Problema a fost aceea a Consiliului. Consiliul a vrut să ia bani de la cercetare, a vrut să ia bani de la inovare, uh, de la lucrurile acelea esențiale pentru Uniunea Europeană. Vreau să vă atrag, să, să reamintesc lucrul acesta. Atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Iată, toate astea ne arată că totul e, pract- uh, că e posibil. Totul e posibil, chiar dacă Parlamentul încearcă și Har Domnului încearcă uh, lucrurile nu merg neapărat în direcția potrivită. Am fost ieri la vot uh, și uh, cineva vorbea ieri la, la vot că asta este uh, că, că acest vot este o experiență, o experiență care sigur se va repeta în viitor. Ei bine, eu sper din tot sufletul că lucrurile astea nu se vor repeta, uh, repeta pe viitor. E păcat că ni s-a întâmplat asta. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc. Uh, sunt onorat de cele spuse de către domnul Piper. Dar până la urmă eu m-am considerat uh, raportor al Comisiei Cont și pe care m-am comportat în, uh, în consecință. Vreau să le mulțumesc pentru toate recomandările, propunerile pe care le-am auzit. Cred că până la urmă am avut o poziție cât se poate de clară și cel puțin pe domeniul nostru de competență putem spune că rezultatele nu lasă de dorit. Vreau să subliniez cele spuse de domnul Sarvama. Uh, da, există îndoieli când vine vorba despre proiectele concrete. Se pune întrebarea ce anume va putea evalua Curtea de Conturi. Aici uh, textul uh, reglementării este interpretabil. Prin urmare, ar trebui să vedem dacă noi, Comisia, nu putem pune mâna pe documente și la trialog s-a vorbit despre lucrul acesta într-o manieră concretă, dar n-am putut obține rezultate mai concrete de atât. Cele spuse doamna Ayala Sender și de domnul Piper cu privire la utilizarea fondurilor, da, e drept. Uh, ieri n-am mai luat cuvântul, buget și econ sunt responsabile pe fond, uh, au uh, fost și alte comisii implicate. Noi, comisia noastră, cont, Uh, am luptat în contextul negocierilor pe CSM și pe uh, bugetul general, deci am luptat pentru a obține mai, o, o cheltuire mai bună, a, mai eficientă a fondurilor, am uh, luptat pentru o mai multă flexibilitate și noi, comisia noastră, am cerut mai multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare, pentru transport de asemenea. Ne-am dorit o finanțare a uh, a fondului uh, pentru investiții strategice din alte surse decât uh, cele vehiculate. Asta de la bun început. Din păcate, iată, s-a ajuns la acest rezultat de compromis. Dar ce să mai facem? Nu mai avem nimic de făcut. Haideți să ne asigurăm, noi, Comisia Cont, că pe viitor fondurile acestea garantate de către Uniunea Europeană nu sunt abuzate. Haideți să ne asigurăm că garanțiile oferite de Uniunea Europeană sunt folosite pentru a, a atinge până la urmă ambițiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și uh, vreau din nou să mulțumesc uh, Curții de Conturi, uh, tuturor colegilor și secretariatului Comisiei. Mulțumesc. Si puedo hablar? Sí, gracias Presidenta. Sí, muy corto porque solamente quería... Doamna Sender, revin foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să lăsăm nicio îndoială, să clarificăm lucrurile. Uh, sunt de acord cu propunerea domnului Toyer, dar uh, vreau să reacționez la spusele domnului uh, Piper. Comisia, deci, trebuie să facă propuneri cu reducere la orizont 2020 și la SEF, tocmai pentru că, la CEF, tocmai pentru că statele membre și Consiliul au hotărât să uh, aloce 0 euro în fondul comun. Deci Comisia trebuie să ia de unde poate. Uh, eu știu că domnul Piper ar fi dorit uh, mai mulți bani de la, la agricultură și altele, dar uh, e Consiliul cel care uh, a determinat această situație, că Comisia n-a văzut unde să ia alți bani. Dacă nu, nu mai, Comisia a făcut ce a putut, dacă nu n-ar fi trebuit, n-ar mai fi fost bani nici pentru ocupare, nici pentru creștere, a făcut ce am putut, nu? Bun, vor exista noi resurse, domnule Piper vă uh, asigur, știu uh, în mod istoric cum au funcționat instituțiile, vor exista mult mai mult decât uh, vă puteți dumneavoastră închipui, se vor utiliza toți banii până la sfârșit, să nu vă îngrijorați. Dincolo de instrumentele financiare care există în continuare și care sigur că se vor putea utiliza în continuare. Deci nu vă preocupați, vor fi noi resurse și pentru Connecting Europe. Wir sind damit am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Herzlichen Dank. Încheiem uh, dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumim raportorului uh, care a depus eforturi susținute și mulțumim de asemenea secretariatului. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, regulamentul financiar. Da. Tamas uh, Deutsch era raportorul nostru pentru acest aviz. Eu sunt raportoare pentru Comisia pentru Bugete. Domnul Doiș nu a, a putut veni a, astăzi alături de noi. Prin urmare, în calitate de raportor pentru Comisia pentru Bugete, vreau să vă transmit că luni am încheiat negocierile cu în cursul cărora s-a ajuns la un numitor comun, comun așteptăm poziția Consiliului. Sper că Consiliul va, ne va îmbrățișa propunerile. Trebuie să recunosc președinția letonă s-a descurcat foarte bine și a continuat, a depus eforturi susținute pentru a trata acest dosar foarte important pentru Comisie Uh, singura problemă pe care am avut-o uh, și care a dus la, la anularea prim, primei runde de trialog a fost legată de refuzul Consiliului de a uh, trata amendamentele noastre care practic nu vizau direct propunerea Comisiei. Ei bine, nu am fost de acord cu acest refuz, am spus cât se poate declar că acest pachet trebuie să fie tratat ca atare, ca și pachet. M-am uitat acum peste aviz și trebuie să recunosc că, că 5, 6, 10, 11 amendamentele Comisiei Cont au fost uh, adoptate, 11 pe jumătate. Mai există câteva amendamente care au fost mai dificile. Spre exemplu, accesul uh, Comisiei Cont la documentele care sunt uh, formulate în cursul unui audit. N-am reușit să obținem acest uh, acces. De asemenea, n-am uh, reușit să adoptăm să, să um, promovăm amendamentul domnului Piper cu, pre, uh, cu privire la includerea în bugetul general al Uniunii Europene a surplusului uh, agenției de la Alicante. E păcat că n-am reușit să facem lucrul acesta, să obținem asta. Mai apoi amendamentele 18, 19, 20 din partea comisiei noastre s-au bucurat uh, de uh, succes 4, 7, 13, etc., 8, 9 și 15 au, uh, nu au fost la fel de sau nu, au pe astea nu am reușit să obținem uh, rezultatul scontat, dar până la urmă, pe ansamblu, nu putem să nu fim mulțumiți de rezultatele obținute ONG-urile uh, nu mai sunt acum uh, asimilate organizațiilor uh, finanțate de state. Am obținut aici această ștergere, am stabilit cât se poate declar maniera în care ONG-urile pot fi recunoscute, e nevoie de membrii din șase state membre. După aceea, decizia noastră sau propunerea noastră cu privire la întreprinderile comune a, a fost adoptată. Uh, Uh, putem să am propus uh, o evaluare a valorii adăugate din punct de vedere european. După aceea, criteriile de durabilitate și respectarea acesteia și uh, respectarea tuturor prevederilor sociale și ecologice, ei, și pe asta le-am impus. Acum, venind la esență și anume excluderea anumitor uh, um, ofertanți, am spus că se poate declare care, uh, clar care sunt condițiile de respingere a ofertanților, am uh, stabilit că se poate declara regulile regulile uh, cu privire la căile de atac, am sprijinit uh, cât se poate declar uh, ideea de, de, de, con, de corectitudinea regulilor juridice, de, de, a temeiurilor uh, juridice. Această, această corectitudine este necesară pentru toți ofertanții. Uh, Uh, v-am spus deja, în ceea ce privește excluderea anumitor ofertanți, există acele criterii cât se poate declare. Uh, aceste respingeri trebuie să fie făcute publice și, de asemenea, justificate. De asemenea, s-a creat un, uh, un panel un panel care trebuie să fie compus într-o anumită măsură, un panel de evaluare a proiectelor, ei bine, și asta am reușit să obținem. și, de asemenea, justificările deciziilor luate de acest partener uh, sunt obiectul unor reguli cât se poate declare. Acum, în ceea ce privește folosirea internetului, cred că am reușit să obținem un uh, echilibru clar între transparență și protejarea uh, Uh, datelor cu caracter personal. În ceea ce privește panelul, uh, avem independență și continuitate prin intermediul uh, numirii unui președinte, după aceea interesul financiar al ofertantului și aici am reușit să obținem rezultate. A fost una dintre solicitările Parlamentului. N-am reușit să ne impunem la instrumentele financiare uh, ne-am fi dorit uh, să băgăm aici și evaziunea fiscală și frauda ca și uh, criterii de excludere. Uh, după aceea, vroiam un echilibru clar între instrumentele financiare uh, promovate la nivel european și cele la nivel, uh, disponibile la nivel național. Deocamdată nu am intrat în detalii pe marginea subiectului acesta, acestuia. Sperăm uh, ca pe viitor lucrurile să se îmbunătățească. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi, un mare succes al camisiei noastre, uh, durata de formulare trebuie să fie scăzută, șase săptămâni în cadrul procedurilor în contradictor, contradictoriu și 13 luni uh, plafonul maxim pentru care stă la dispoziția curții de conturi. E foarte, foarte important lucrul acesta pentru că rapoartele uh, speciale sunt uh, utile în măsura în care vin la timp și, prin urmare, un calendar de formulare depinde de cine, ce, când face. Știu că nu e o temă simplă și tocmai de aceea vreau să spun comisiei că suntem conștienți de uh, cât de greu este totul pentru Comisia Europeană, tocmai de aceea am inclus și o clauză de revizuire, prin urmare această clauză trebuie să fie, aceste prevederi trebuie să fie reevaluate la următoarea revizuire. Vom încerca într-o primă fază să funcționăm în felul acesta și pe aceea vedem dacă rezultatele sunt uh, suficient de bune sau nu. Uh, Uh, v-am spus uh, deja, rapoartele speciale care vin cu toatele în același timp ne fac uh, munca deosebită de grea și dacă vin cu toatele în același timp, bineînțeles se referă la perioade diferite și mai spuneam în dimineața aceasta că un raport de alaltă ieri nu ne mai ajută absolut deloc. Uh, Consiliul uh, încă nu s-a exprimat pe cele mm, dezbătute luni. V-am vorbit astăzi despre ce anume am discutat noi luni, pentru că, iată, aveam ședință astăzi și vroiam să vă informez în legătură cu cele, cele discutate. Mai așteptăm uh, în continuare, așadar, poziția Consiliului. Acesta e raportul pe care vreau eu să-l fac în numele raportorului nostru oficial. Altceva nu mai aveam de spus. Ines, ai cuvântul. Uh, gracias, eh, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun, eh, raportorul nu este de față, însă aș dori să te întreb, eh, deci pe tine, față cu munca noastră, pentru că, iată, sunt multe elemente acolo și ai explicat în, în detaliu. Unde crezi că există elemente în legătură cu care noi să avem probleme în regulamentul financiar, în întreaga dinamic uh, a relației cu comisii și cu consiliu, unde anume uh, nu am avut uh, succes și câștig de cauză. Deci că totuși există îmbunătățiri importante, însă mai sunt și domenii în care putem îmbunătăți lucrurile. în cazul acestei revizuiri a regulamentului. Să vedem unde am ajutat să facem simplificări în domeniul agricol, de exemplu, despre care am vorbit. Acolo mai există încă nevoia de simplificare, unde trebuie să mai analizăm lucrurile în detaliu ca să existe mai, uh, un mai bun acces la documente. Deși și acolo au existat importante îmbunătățiri.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 Cred că în ceea ce privește accesul au fost uh, două rapoarte, dar uh, uitându-mă la ceas, uh, mai avem rapoartele din 2013 și 2014, deci trebuie să accelerăm acest proces. Uh, Singur, uh, avem uh, Sigur, aceste rapoarte vor fi făcute publice. Sigur, există deja niște îmbunătățiri în ceea ce privește transparența. În ceea ce privește echilibrarea cu poziția comisiei, sigur, sunt lucruri care sunt importante în Comisia a câștigat în ceea ce privește revizuirea bugetului. Problema accesului uh, la documente și procedura contradictorie. Chestiunea uh, regulilor. Sigur, e o respingere din partea Consiliului și a Comisiei nu avem nevoie de reguli noi, trebuie totuși să facem uh, publice facilitățile care se încadrează în regulile actuale pentru aceste misiuni. Trebuie să fie cunoscute și să fie aplicate. În această privință am obținut un rezultat clar, însă cea mai spinoasă până în prezent a fost uh, uh, procedura uh, curții. Cu clauza de revizuire, de reexaminare, uh, probabil că vom ajunge la un rezultat fără echivoc. Este un semn bun și pentru această comisie, pentru că avem nevoie să avem aceste materiale mai repede și trebuie ca acestea să fie puse la dispoziția colegilor în uh, anumite împrejurări. Sigur, dacă există elemente contradictorii, Comisia și Consiliul sunt de acord. Este un raport între auditor și auditat, entitatea auditată. Aceste relații trebuie să se bazeze pe încredere. Dacă vreți, putem să reluăm lucrurile ca atare, însă e greu să ajungem la un rezultat. Asta rămâne în discuție. Ceea ce este bun, problema uh, derula, derulării bazei de date, procedura, am găsit soluții bune. Comisia a fost proactivă și îi mulțumesc pentru acest lucru, pentru că ne-a ajutat uh, să uh, ajungem la o soluție și mulțumim pentru colaborare. Elementele tehnice au fost importante pentru că n-am fi ajuns atât de departe. Uh, vizăm uh, un acord uh, cu președinția letonă? Dorim acest lucru? Considerăm că se poate? Președinția letonă a fost foarte abilă în modul în care a condus aceste negocieri. Este un rezultat bun. nu pot să cer uh, colegilor să accepte aceste uh, rezultate. Ines, ai dreptate. Da, am spus-o. Tot ceea ce ai spus pe bună dreptate. Aceste întrebări demonstrează că lucrurile nu decurg de la sine. Dacă nu acceptăm lucrurile, uh, va mai trece mult timp pentru că trebuie să luăm măsuri rezonabile. Nu pot să cer tuturor să uh, accepte acest lucru. Dar dacă nu acceptăm, trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Asta e un lucru cert. Văd și cum se comportă ceilalți Mulțumesc. Dacă din partea comisiei uh, dorește cine, reprezentantul comisiei să ia uh, cuvântul, nu? Toți participanții sunt mulțumiți. Nu văd alte solicitări de intervenții. Deci putem să închidem și acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem acum la punctul numărul 9 buget general. Eu sunt uh, uh, raportor. Dați-mi voie să vă spun că aveți proiectul de aviz doar în engleză. Vroiam să vă dau uh, suficient timp la disp- în dispoziție. În, acest, în acest aviz uh, am vrut să subliniez acele lucruri care sunt esențiale din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al Comisiei pentru Control Bugetar. Uh, de aceea am scot uh, criticile legate de creditele de plată insuficiente, etc. De ce? Pentru că alte comisii vor <laughs> sublinia cu siguranță subiectul acesta. Eu uh, am vrut să mă concentrez pe lucrurile esențiale pentru noi. Și ce era esențial pentru noi? Vroiam ca din descărcare să avem o imagine de ansamblu asupra plăților uh, pe mai mulți ani. Curtea de Conturi, pe drept cuvânt, a cerut Comisiei Europene să vină cu un uh, raport pe mai mulți ani și Lucrul acesta a fost, uh, bineînțeles, acceptat de Parlamentul European și, folosit, uh, și votat în plen. În al doilea rând, am spus clar că avem uh, la rubrica 4 o serie de riscuri. Aici avem o rată mare de angajamente. Ei bine, cu cât uh, angajamentele acestea sunt mai de cu atât riscul este mai mare. În al treilea aliniat spunem că la corecțiile financiare și la recuperări avem anumite solicitări speciale. Aceste recuperări uh, pe care le face comisia, ne-am dori să poată fi mai bine uh, mai, uh, mai bine justificate de anumite reguli, să, să, să poată fi mai bine uh, gestionate prin prisma juridică. În uh, al patrulea rând, uh, vorbim, vorbesc despre sistemele de control și management la nivel național și ratele de eroare. Am spus aici că avem nevoie de sancțiuni cât se poate declare cu privire la raportările incorrecte sau false, asta în patru. La alineatul 5 instrumentele finan- financiare și transparentele, ă, transparența acestora. Deci toți cei care v-ați ocupat de instrumentele financiare veți fi de acord cu mine când spun că informațiile pe care le avem la dispoziție nu ne permit să obținem informațiile de care chiar avem nevoie. Și tocmai de aceea avem nevoie de mai mare transparență în ceea ce privește riscurile și ă, pierderile ă, conexe instrumentelor uh, financiare. În, uh, la punctul 6, linia extra bugetară pentru OLAF și pentru secretariatul uh, de, sau pentru organismul de supraveghere. Din nou și din nou am votat asta în plen, dar din păcate rezultatele, iată, întârzie să apară. Uh, la punctul 7, uh, uh, raportul conform articolului 318, asta la 7. La 8 uh, vorbim despre strategia pentru romi și despre banii care sunt cheltuiți pentru aceste strategii la nivel național. Avem nevoie de mai multă transparență aici. Curtea de conturi în raportul din 2013 zice exact același lucru. Uh, avem nevoie de mai multă transparență pentru a atinge ambiții, ambițiile politice. Vă amintesc că, că la următoarea ședință a noastră va participa doamna comisar Tyson și vom discuta tocmai despre strategia pentru romi. La punctul 9 vorbesc uh, despre șomajul în rândul tinerilor. E trist că nu putem spune ce succes sau uh, ce eșec înregistrăm cu uh, fondurile alocate uh, politicii de ocupare. Nu avem informațiile necesare pentru a face o analiză. Uh, la punctul 10 ne referim la registrul public cu privire la activitățile judecătorilor de la Curtea Europeană de Justiție. Deci, cam asta am, am spus eu în uh, proiectul meu de aviz. Uh, mai există posibilitatea de a depune amendamente. E important, poate, să vorbim și despre colaborarea și cooperarea noastră cu CESE și cu COR. Cam acesta a fost, pe scurt, avizul meu. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este 4 septembrie 2015, ora 12. Deci mai aveți mult timp la dispoziție. Există câteva Uh, persoane care vor să ia cuvântul, domnul De Jong. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă, pentru acest proiect de aviz. Toate punctele la care v-ați referit se vor bucura de susținerea mea. Aș avea și câteva propuneri de completare pe care le voi prezenta sub forma unor amendamente înainte de a expira termenul din septembrie vi le prezint acum uh, pe scurt. Ar fi vorba, în primul rând, de procedura de acordare a descărcării, uh, care privește transparența multor agenții europene. Și aș atrage atenția colegilor asupra acestui punct uh, și o voi face prin intermediul unui amendament. Există apoi și chestiuni care nu au fost încă rezolvate. Eh, există și eh, chestiunea mm, așa numiților informatori sau cei care trag un semnal eh, de alarmă din interior. E necesar să aibă libertatea să furnizeze informații acolo unde și-o doresc. Altă mm, observația mea în legătură cu acest document s-a vorbit mult în ultimele luni despre o mai bună legiferare. Însă Puțin s-a vorbit, în schimb, despre consecințele financiare ale acestei uh, inițiative, pentru că uh, mai puțină legiferare înseamnă și mai puțin, uh, un mai mic volum de muncă. Iar uh, un mai bun raport între costuri și eficiențe ar ce uh, ar trebui să însemne el în concret, aș vrea să știu. Mulțumesc, doamna Ayala uh, Sender. Da, mulțumesc pentru uh, prezentarea făcută. Iată, putem, avem, acum avem timp să lucrăm pe acest document. Uh, aș face câteva comentarii. Uh, Sigur, am avut uh, toată tema uh, utilizării resurselor proprii, am discutat-o anterior și ar fi bine să oferim și punctul de vedere al controlului bugetar inclusiv uh, față de ce se va întâmpla în viitor. Și e important că aici la punctul 3, unde tu vorbești de corecții, corecțiile financiare și de uh, sumele recuperate, dar eu uh, aici avem totuși un aspect pozitiv. Pentru că vorbim acolo de elemente negative, dar totuși trebuie să relifăm și realizările. Și anume, toată dezbaterea uh, pe EPSI sau FACE, iată, avem un mai bun control al Parlamentului în ce privește marjele bugetare neutilizate. Cred că e o formulă bună și atunci uh, Parlamentul uh, are un rol îmbunătățit față de Consiliu care uh, are o poziție, cred eu, greșită. Noi știm că, de fapt, este ceva pozitiv că statele membre bugetizează ceea ce cred că nu vor cheltui și atunci există la origine o uh, bugetizare greșită. Și atunci noi am, ar trebui să putem să încheiem această, cu această situație și cu negocierile EFSI am făcut un pas înainte. Acestea sunt marje, am, am convenit cu uh, Consiliul care trebuie bugetizate. Și, bun, dacă bugetizarea se face uh, prost, atunci uh, e problema statelor membre, nu a bugetului european. Și sunt de acord uh, că trebuie analizat mai bine toată tema bugetului în legătură cu garanția pentru tineret, pentru a combate șomajul, pentru că eu cred că sunt elemente care pot prezenta dificultăți și, într-adevăr, trebuie văzut în profunzime ce se întâmplă cu acest uh, program până când cu finalul celui de-al șaptelea program cadru și tot ce înseamnă Orizont 2020 și ceea ce provine din pilonul cercetare. Și uh, să vedem ce se întâmplă cu agențiile care, ca să spun așa, au rămas pe drum uh, cu descărcarea de primăvară și atunci ar trebui să vedem ce se întâmplă cu banii aceștia care se uh, cheltuiesc așa, cumva prea ușor. Și atunci trebuie să ținem cont și de modul în care uh, ne confruntăm cu acest cadru dificil, complex, care are identitatea sa sui generis, dar trebuie să ne ocupăm și de el, pentru că dacă nu, externalizarea făcută prin agenții face ca aceste agenții să fie penalizate din cauza totuși unei greșite arhitecturi a bugetului acestor proiecte. Și atunci trebuie pe aceste aspecte, cred eu, să ne concentrăm. Mulțumesc. Ja, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vielen Dank. Mai există alte persoane care se dorească să intervină. Mulțumesc. Aportul meu la scăderea birocrației constă în menționarea lucrurilor pe care le consider uh, esențiale, dar acum îmi dau seama că poate am lăsat prea multe din afară, tocmai de aceea vă atrag atenția asupra faptului că puteți depune amendamente până pe 4 septembrie 2015, ora 12 și încercați să faci, faceți în așa fel încât să vă asigurați că amendamentele dumneavoastră pot fi uh, automat acceptate și că ideile noastre sunt, uh, sunt transmise mai departe. Iată, suntem cu două minute înaintea programului, dar trecem, putem trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, delegația noastră în Grecia. Und ich möchte Sie auf das Programm aufmerksam machen. Vreau să vă atrag atenția asupra programului din 23 până în 25 septembrie. Ce se întâmplă? Începem la Tesalonic dimineața la ora 8 pe 24 septembrie. Vizităm un proiect de metrou. După aceea, după amiaza, uh, călătorim spre lacul Carla. Acolo vom lua un prânz cu persoanele responsabile. Vom petrece vreo patru ore la fața locului. După aceea mergem la proiectul Xinidia Tricala, un uh, proiect uh, uh, de autostradă și vom înopta la, la Minia. Uh, există un task force pentru uh, Grecia, va trag atenția asupra lucrului acestuia. Există acolo 180 de proiecte uh, care sunt în momentul de față tratate de către reprezentanții Comisiei. Noi am ales uh, din lista de 180 de proiecte acele proiecte care erau uh, trecute cu roșu, cele care au mari, mari probleme și se îndreaptă spre un eșec. Uh, Uh, cel puțin din punctul de vedere al task force-ului. Vrem să vedem care sunt cauzele acestui eșec și după aceea, în următoarea zi, mergem să vizităm un proiect uh, feroviar de mare viteză. Uh, acest proiect nu se află pe lista proiectelor eșuate, dar după amiaza mergem la, Ate- la Atena și uh, ne interesăm în legătură cu un proiect eșuat, și anume a treia oară, uh, respectiv cadastrul uh, Greciei. Deci vom, uh, vom uh, încerca să obținem mai multe informații despre cauzele acestui așa, eșec. Încercăm să ne. Uh, vom încerca de asemenea să vorbim despre Registrul Național un acum membrii delegației, lista acestora oare o am pe aici? Mi se pare că era undeva prin grămada aceasta de hârtii. Eu, bineînțeles, sunt șef al delegației, este a treia delegație în Grecia pe care, la care particip din 2000 sau de când sunt membru al Parlamentului European, am fost acolo în 2007, în 2010 și acum, iată, ne îndreptăm din nou spre Grecia. Uh, citesc lista participanților. Avem 12 membri. Mai există și membri pe lista de așteptare. Uh, de ce vreau uh, să fim o delegație completă acolo, la fața locului? Nu vreau să mergem așa pe bucățele de la PPE, domnul Ștehovski, Marinescu, doamna Lope Fontanie și domnul Martoșelo, de la socialiști, domnul Morgan, Pirinski și doamna Ayala Sender, de la ECR doi membri, de la ALDE, domnul Menski și de la Verzi, domnul Soltis, uh, doamna Ronia de asemenea și de la neafiliați, care nu mai sunt neafiliați, domnul uh, Alio și doamna Holmeier. De ieri vă anunț că mai avem un nou grup în uh, Parlamentul European. Deci, iată, noi mai avem neafiliați aici. Obiectivul meu, până la urmă, sau obiectivul nostru, nu este acela de a arunta cu degetul, ci încercăm să, sau vrem să încercăm să aflăm care sunt dificultățile cu care se confruntă autoritățile Gre- Greciei și care sunt motivele pentru care aceste proiecte nu au putut fi uh, transformate în realitate. Nu vrem să criticăm pe nimeni, ci vrem să vedem cum anume putem da o mână de ajutor pentru ca astfel de proiecte să fie realizate pe termen uh, lung. Uh, cum anume putem să sprijinim proiectele din Grecia. A, acesta, aceasta este rațiunea misiunii noastre. Eu consider că această misiune este interesantă și, de asemenea, foarte importantă. Dorește cineva să intervină? În numele Comisiei Europene, doamna Bodi de la DG Regio și domnul Cantos și de la Task Force, domnul Torto. Haideți să începem cu, cu Task Force-ul. Domnule Torto? Ok, maybe uh, if, if you may, I... Dacă doriți, o să încep. Mă numesc Sabine Bordi. Sunt uh, șefa unității pentru Grecia și Cipru Uh, de la Digi Regio. În primul rând vreau să vă mulțumesc, sunt bucuroasă să ne aflăm aici și să pregătim această misiune împreună cu secretariatul. Am avut deja discuții de ordin tehnic și eforturile noastre uh, vor fi îndreptate pentru a asigura succesul misiunii din 24 și 25 septembrie. Înainte de a mă referi la priorități, câteva cuvinte în legătură cu uh, situația Greciei. În 2007, în 2013 am avut 10 programe operaționale. Rata de absorpție este foarte mulțumitoare, 91%. Media europeană este doar de 82. Totuși, lipsa de numerar devine o problemă acută, inclusiv pentru această politică. Eh, știu că ați făcut un schimb de păreri cu Comisia. Eh, s-a creat un eh, grup de lucru în mai și am început un screening al acestor probleme pentru a evita pierderi de fonduri pentru țară. Asta este pentru 2007-2013 am plătit 493 de milioane Uh, în uh, acest an, dar uh, cu un prag de 95% vom putea să plătim circa 300 de milioane de euro pentru acest program. Pentru următoarea perioadă de programare am, încerut, uh, am început comitetele de monitorizare, deci toate eforturile din partea Greciei și a UE uh, sunt menite să lanseze implementarea la fața locului. Misiunea noastră este foarte importantă pentru a arăta că Parlamentului îi pasă, că îi pasă rentabilitatea în această perioadă de criză. Susținerea nu este numai pentru perioada 2007-2013, eh, ci și pentru 2004-2020. Domnul Piper, care a plecat, a lansat eh, măsurile de pregătire. Deci eh, suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Acum, revenind la proiectele prioritare, vreau să menționez, așa cum am spus-o și în discuțiile tehnice, că, în primul rând, este o inițiativă politică și proiectul de prioritate nu are temei juridic în regulament și aș dori să mă întorc la anul 2011, atunci când a fost lansată această inițiativă. Cred că este important să ne întoarcem uh, în 2011, când uh, criza uh, era deja profundă în țară și inițiativa politică, primul obiectiv al acestei inițiative era menținerea investițiilor în țară, în special uh, vizibilitatea faptului că Uniunea Europeană încă investea în țară. Au fost uh, create 81 de proiecte. Era important ca aceste uh, proiecte să fie vizibile pentru cetățeni, dar și ca autoritățile elene să includă proiecte emblematice majore pe această listă. Deci, uh, acest lucru este important pentru a înțelege că unele proiecte, uh, ca cel al cadastrului, proiecte emblematice, uh, sunt blocate de 20 de ani deja. Absorpția lentă a proiectelor este de 12 miliarde de euro din 15,8 înseamnă o mare parte din fonduri. Aceste proiecte au funcționat bine, nu toate, iar cele pe care le veți vizita nu au mers prea bine. Am menționat rata de absorpție 91% pentru țară. Dacă luăm proiectele uh, prioritare și absorpția acestora, acestea sunt contractate uh, integral însă rata de absorție este de numai 72%, ceea ce înseamnă că au rămas în urmă față de restul uh, ratei medii de absorție pentru țară. Dacă ne uităm uh, mai atent, cele care au fost finalizate reprezintă unu o treime din uh, totalul proiectelor, cele în desfășurare au o pondere de 30%, mai puțin de o pătrime din proiecte, deci 30% uh, din cheltuieli și marea pondere 60% nu sunt încă finalizate. Circa 730 de uh, milioane sunt uh, periclitate și 6 au fost anulate. Am avut de la bun început sprijinul uh, Uh, task force-ului și ni s-a cerut să instituim un nou uh, proiect de monitorizare. Instrumentul de monitorizare a fost instituit și trebuie să spun că a funcționat uh, bine. Am primit rapoarte care ne-a permis să vedem care este stadiul proiectelor și cum putem uh, să susținem, dacă este cazul, este o listă care a fost uh, făcută publică, se regăsește pe uh, site-ul programului, s-a regăsit și pe site-ul DigiRegio. Deci, din această perspectivă de a arăta, din punct de vedere politic, că investițiile continuă în Grecia. Acestea fiind spuse, unele din aceste proiecte au fost susținute de Task Force, altele au uh, fost Uh, susținute de uh, BEI, uh, în special prin programul Jaspers. O să intru în detaliu, dacă doriți, la toate aceste proiecte. Deci, unul dintre primele proiecte este Carla Like, lacul Carla, lângă Tesalina, pentru a reabilita acest lac și acest sit natural important uh, pentru turism, pentru gestionarea apelor. Uh, programul a pus o serie de probleme, probleme de gestionare și a fost un test pentru agricultorii locali, pentru că au fost limitate irigațiile Acest lucru a întârziat proiectul, însă informațiile de care dispunem în legătură cu acest proiect care a fost adoptat de comisie în 2011 este pozitiv, trebuie finalizat cu uh, un uh, grup redus, însă în timp uh, uh, contribuția este de 37,9 Uh, milioane de la un buget uh, uh, prevăzut de 49 de milioane. În ceea ce privește proiectul e-ticket, avem în vedere un sistem integrat de colectare în Atica și în, în Atena acoperă tot transportul public, inclusiv trenurile din suburbia orașului și în zona metropolitană Atica. Este uh, implementat printr-un parteneriat uh, public-privat. Avem un buget total de circa 59 de milioane. Contribuția UE este de 29 de milioane au fost întârzieri care se datorează uh, punerii în aplicare a contractului. Pentru Registrul Național, unul dintre proiectele pe care le veți analiza de asemenea, acest proiect este un proiect de convergență digitală. Trebuie să susțină infrastructura pentru crearea unui registru național Uh, pentru toate documentele funcționarilor publice, publici care sunt declarate în momentul de față la birourile locale. Trebuie să se asigure că să existe un, uh, un sistem uh, modern și sistematic de înregistrare. Acest proiect a fost adoptat de comisie dacă nu mă așel, în 2013, autoritățile elene au hotărât să reproiecteze în 2009 acest proiect, deci am avut niște întârzieri. Probabil că el va fi etapizat și unele dintre subproiecte nu vor fi puse în aplicare. Deci, în ceea ce privește faza 2007-2013, obiectivul este să asigurăm finalizarea sistemului și operaționalizarea va avea probabil uh, loc în perioada 2014-2020. Ajungând acum la un proiect favorit, uh, cadastru, cunoaștem acest proiect la comisie de vreo 20 de ani încoace. Este un proiect care a început Uh, cu o fază pilot care trebuia să fie cofinanțată cu bugetul uh, european, însă datorită unor eșecuri de gestionare a trebuit să recuperăm întreaga sumă pentru această fază. Apoi, în 2006, în a, la al treilea cadru de finanțare, am avut un proiect de 40 de uh, milioane din 18 cheltuieli totale. Am uh, uh, cofinanțat aici componenta informatică și tehnologică în uh, zona urbană. A fost, uh, aș spune, uh, o cofinanțare singura, de fapt, încununată de succes De asemenea, avem în vedere un alt proiect, însă finalizarea proiectului este departe de ceea ce am uh, scontat în 1995. Ca să se finalizeze acest proiect, poate că va trebui să mai uh, așteptăm vreo 10 ani. 38 de milioane în uh, titluri uh, trebuie Uh, completate, până acum 20%, 20% sunt în fază de contractare și acești 20% uh, dorim să îi susținem în uh, perioada de contractare și restul de 60% trebuie încă contractat. Din păcate, imaginea acestui proiect în prezent au fost uh, multe discuții la nivel înalt pe acest proiect. Uh, v-am uh, împărtășit conținutul acestor discuții serviciilor noastre. Avem două probleme cu continuarea cofinanțării. Prima, avem 20% finalizat Uh, vom finaliza următorii 20%. Dacă susținem cei 20%, probabil că întregul proiect uh, va fi într-o zi finalizat. Însă cerem o foaie de parcurs clară. Uh, ea a fost prezentată sub forma unui memorandum de înțelegere Acum însă nu mai avem un uh, memorandum de înțelegere, însă avem nevoie de o foaie de parcurs uh, foarte bine conturată. Asta este mesajul pe care uh, vrem să îl transmitem. Pentru moment nu avem o astfel de foaie de parcurs. În al doilea rând, trebuie să plătim prețul adecvat pentru aceste cheltuieli. Trebuie să avem un sistem de etalon uh, Uh, ca să uh, nu plătim de 20 de ori mai mult pe acest proiect de cadastru decât plătim pentru alte uh, state membre. Deci, am rezumat care sunt chestiunile importante pentru următoarea etapă a proiectului cadastru. Acum, în ceea ce privește uh, autostrada E65, uh, autostrada principală a țării, a fost uh, construit o, un segment de la Hiniacas până la Tricalon. Uh, vor fi uh, construiți circa 78 de kilometri. Contribuția UE este de 570 de uh, milioane de euro. Este uh, important să înțelegem întregul context al autostrăzii în Grecia acesta s-a blocat în 2010. Au fost 5 autostrăzi. La 4 s-au oprit lucrările în 2010 din prăbușirea uh, venitului pentru concesionari. Proiectul a început uh, prin concesionare, a durat 2-3 ani. Comisia ajutat cu achizițiile publice, cu ajutorul de stat, pentru a ajuta uh, ca aceste proiecte să progreseze, însă totuși au trebuit uh, trei ani până când Comisia uh, să ia un acord, să ia o hotărâre în legătură cu finanțarea Uniunii Europene. Așa cum am menționat, cred că aceste acest proiect a fost emblematic în momentul crizei, pentru că, dincolo de acest uh, proiect, avem principalii uh, uh, investitori în Grecia. Este important ca toate aceste companii să-și mențină prezența în Grecia, însă toate acestea cu un preț. Deci a fost important ca investitorii cheie ai Uniunii Europene să-și mențină angajamentul și um, um munca să reînceapă după resetare. Uh, cred că autostrada E65 va fi finalizată în 2016. Știm că perioada de eligibilitate se încheie în 31 uh, decembrie anul acesta. cu cât cheltuim mai puțin, cu atât vor rămâne mai mulți bani pentru bugetul național, care este și așa foarte constrâns. Deci până acum acest proiect a fost uh, finalizat în proporție de 55%. E o schimbare de aliniament, sunt probleme de uh, arheologie și e vorba și de exproprieri. Și când vorbim despre exproprieri în Grecia, știm când începe procedura, dar nu știm când se sfârșește. Deci asta este o chestiune importantă care va un impact asupra finalizării proiectului. La cel de-al șaselea uh, proiect, Tisacolea uh, Domocos, este unul dintre proiectele cele mai vechi care a început în al doilea an al pro, uh, cadrul de programare a continuat în perioada 2006 2007 2013 Pentru următoarea perioadă de uh, programare trebuie să fie finanțat din uh, Connecting uh, Facility, susținând electrificarea proiectului. Până acum, contribuția UE pentru 94-99 a fost de 56 milioane euro, 2000-2006 303 milioane de euro și pentru perioada actuală 308 milioane euro. Deci este un proiect foarte important. Uh, am uh, susținut uh, un uh, proiect uh, feroviar uh, de linie dublă pe 106 km. Comisia ar trebui să adopte o decizie de modificare în curând, dar întârzierea la acest proiect este cauzată de criza financiară. Se pare că a fost și o anchetă OLAF în acest caz. Uh, cheltuielile au fost corectate 100%, a fost verificate task force. Deci suntem acum uh, pe partea sigură. Metroul din Salonic, uh, un alt proiect dificil, este dificil pentru că s-a confruntat cu probleme de natură arheologică. Deci acum asistăm la litigii între autoritățile lene și contractor. S-a ajuns la curtea de arbitraj și din câte știu nu s-a rezolvat încă. Uh, timpul uh, zboară și dacă proiectul nu progresează, vor uh, trebui să încheie prima fază prin fondul național pentru că noi vom recupera fondurile. Avem un uh, proiect de pod care a început uh, cu circa 200 de milioane, mai exact 196 de milioane de euro, cu uh, studii și acțiuni de pregătire. Faza va începe în 2006 până în 2016. Nu vrem să arătăm cu degetul, ci vrem să vedem cum putem să ajutăm. Însă ă, aici ă, importantă este discuția cu autoritățile elene în ceea ce privește uh, uh, întârzierile și uh, posibile penalități care au fost uh, cerute. Pentru a încheia, cred că, în primul rând, uh, trebuie să spun că mă bucur că veți vizita aceste proiecte, uh, le vom uh, susține. Este un panel foarte adecvat. Uh, când mă gândesc la chestiunile pe care le veți discuta, proiectele, oamenii cu care vă veți întâlni și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă pune la dispoziție uh, informațiile de care avem nevoie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru uh, această imagine de ansamblu pe care ne-o oferiți cu privire la eforturile dumneavoastră cotidiene. E important să primim uh, toate informațiile acestea pe care tocmai ni le-ați uh, prezentat. N-am reușit să scriu absolut totul, deci documentele dumneavoastră ar fi foarte importante pentru noi, pentru uh, delegația noastră. Vă rog să ni le transmiteți dacă puteți. Da, într-adevăr, suntem uh, interesați de vizitarea acestor proiecte, proiecte gigantice de-a dreptul. Vrem să oferim aceste fonduri, ele sunt disponibile, dar dacă fondurile nu sunt folosite, atunci trebuie să ne întrebăm uh, care sunt motivele pentru această neutilizare. Mai există alte persoane de la comisie care, sau de la task force care vor să ne dea sfaturi? Doriți să mai uh, interveniți, să ne spuneți ceva? Yeah. Yeah. Frau Gressle, thank you for Uh, inviting. Mulțumesc că m-ați invitat, ne-ați invitat Împreună cu Digi Regio vom urmări uh, foarte atent proiectele uh, legate de fondurile structurale. Așa cum a spus doamna Bodi, nu sunt cerințe de reglementare, nu trebuie să le urmărim aceste proiecte în mod deosebit, însă au fost identificate date fiind uh, natura lor exemplară și impactul pe care l-ar avea asupra creșterii. De la bun început, uh, am dorit să ajutăm uh, autoritățile elene să instituie instrumentele de monitorizare la care s-a referit doamna Bodi aceste instrumente există în momentul de față și s-au dovedit deosebit de fiabile până în prezent. Probabil primul uh, mesaj pe care îl transmitem în permanență autorităților elene și pe care vrem să vi-l împărtășim este necesitatea ca Ministerul Economiei care răspunde de acest serviciu să se asigure în continuare uh, că instrumentul de monitorizare este alimentat uh, cu informații la zi pentru a putea uh, monitoriza și să ajutăm dacă este cazul. Situația actuală în administrația elenă, nu avem dovezi că lucrurile nu merg bine însă va fi necesar un suport. Uh, cred că e nevoie de timp, a fost nevoie de timp și de eforturi mari ca acest instrument să uh, devină opera, operațional. Așteptăm indicatori să vedem ce se întâmplă din punct de vedere operațional în Grecia. Ceea ce a făcut acest task force și uh, doamna uh, Bodi în lunga listă s-a referit la proiectele autostrăzile, proiectele digitale și altele am uh, urmărit aceste proiecte în cooperare cu autoritățile elene până la sfârșitul lui 2014. Uh, task Force-ul în ultimele luni n-a mai fost prezent la fața locului, dar uh, autoritățile elene au relansat oficial solicitarea de asistență tehnică. Acum discutăm Uh, discutăm termenii de referință la câteva proiecte pe care uh, vi le vom împărtăși și sperăm că se va ajunge rapid la un acord pentru că asta uh, va avea și legătură cu proiectele majore. Dar, sigur, depindem de ceea ce doresc autoritățile elene. Nu putem să impunem asistența noastră. Uh, există echipe care sunt încă disponibile și acest lucru depinde și de cum va arăta task force-ul în viitor, pentru că probabil știți, Comisia uh, ia astăzi o decizie în ceea ce privește forma uh, acestui task force și trebuie să oferim în continuare asistență tehnică uh, Greciei, printre alte state membre. În ceea ce privește asistența structurală, am menționat trei proiecte, dar sunt mult mai multe. Ca asistență structurală oferită Greciei, aș dori să evidențiez două niveluri la care am lucrat. Unul problemele identificate. Doamna Bodi a menționat de pildă exproprierile, care sunt o problemă cheie pentru gestionarea proiectelor și în special pentru proiectele prioritare, dar autoritățile elene au cerut uh, și lucrăm cu ele la procedura de apel, pentru că, știți, aceste uh, uh exproprieri știu, știm când încep, dar uh, Uh, nu știm când se încheie. Uh, contestațiile la aceste exproprieri uh, sunt foarte dificile. Deci, autoritățile lene își revizuiesc codul privind achizițiile publice. S-a dat asistență în această privință, însă, desigur, nu am ajuns la un rezultat. Trebuie să fie pus în aplicare, trebuie să se facă încă eforturi în această privință. Și până când nu vom înlătura acest obstacol, nu vom putea să punem în aplicare cu succes uh, proiectele prioritare. De asemenea, am conlucrat cu succes cu autoritățile elene la gestionarea uh, proiectelor la nivel central, la nivelul Ministerului Economiei. Este un factor uh, cheie pentru că configurația politică a Greciei și repartiția proiectelor este important pentru ca autoritatea centrală să uh, uh, păstreze controlul asupra ceea ce se întâmplă. Trebuie să se știe ce timp este necesar, care sunt obstacolele, acestea sunt importante. Ministerul Economiei a instituit un sistem de monitorizare. Poate că ar fi interesant pentru dumneavoastră uh, să puneți întrebări atunci când veți merge în Grecia, cum monitorizează uh, proiectele și cum se face acest lucru în comparație cu standardele internaționale. Am încercat să facem o analiză comparativă cu autoritățile elene, însă nu am reușit să o facem este important ca acest lucru să se poată face cu noile autorități în momentul în care, uh, în care asistența tehnică va fi reluată. Un alt uh, punct pe care aș vrea să vi-l împărtășesc, dată, dat fiind faptul că vreți să vă asigurați prin misiunea dumneavoastră că astfel de uh, greutăți să nu se repete în viitor, e bine, un efort mare s-a făcut până în decembrie 2014, când a fost adoptată legea de gestionare, să se uh, introducă măsuri de simplificare. A fost un efort uh, făcut uh, de uh, toate părțile. Uh, task force-ul era la fața locului, ajutând la Uh, elaborarea proiectului de lege uh, au fost prezenți și reprezentanți ai DG-urilor. Au fost uh, aduse elemente noi în acest nou proiect de lege. Legea trebuie să fie aplicată. Deci trebuie să existe niște factori facilitatori pentru noua Uh, perioadă de programare. Pentru că sunt două sau trei probleme, cum ar fi separarea funcțiilor și competențelor între nivelul uh, managerial și uh, nivelul executiv. Este o limită care nu este foarte clară, o demarcație care nu este foarte clară. Dacă acest lucru nu este realizat, Uh, acest lucru va încetini punerea în aplicare a proiectelor și, desigur, a proiectelor prioritare. Mă bucur că am putut să vă spun cum am uh, văzut noi uh, desfășurarea lucrurilor. Recomandările au fost preluate de autoritățile elene. Sigur, a fost prea târziu să rescriem legea, suntem de acord cu uh, Digi Regio că dacă nu se adoptă statutele în curând, dacă elementele legii nu sunt puse în aplicare, atunci teama este că noua perioadă de programare și proiectele pe care le veți uh, vizita Uh, nu vor fi uh, realizate. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l menționez în urma feedback-ului pe care îl avem de la fața uh, locului, pentru că avem contact zilnic cu autoritățile elene, este situația socioeconomică din Grecia. Veți vedea cu, cu ochii dumneavoastră când veți merge la Atena. Acest lucru are consecințe asupra lucrărilor de construcție, așa cum a spus și doamna Bodi. Unele asociații de uh, constructori au spus public că nu mai primesc finanțare pentru lucrări, există tulburări uh, sociale în unele cazuri, unele companii, companii nu și-au primit banii pentru ceea ce au făcut și asta creează probleme și mai există și un alt element pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când evaluăm uh, de ce unele uh, uh, proiecte nu funcționează. Sigur, există problema de context care este foarte importantă. Vă mulțumim. Dacă există documente sau uh, rapoarte cu privire la, la reguli, atunci tare ne-ar plăcea să le primim. Doamna Iala Sender vrea să intervină. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Deja am depășit timpul alocat nouă. Uh, deci, doamna Iala Zender vrea să intervină, dar nu o să-i dăm cuvântul. Uh, vrem să avem o delegație încununată de succes și tocmai de aceea informațiile din partea noastră sunt deosebit de importante. Vă mulțumim pentru prezentarea de astăzi. Cred că ar trebui să invităm și Curtea de Conturi la misiunea noastră. Poate că am putea primi o prezentare din partea Curții de Conturi încă înainte de a ne deplasa la fața locului. A, nu. Dar măcar uh, să vină curtea de conturi cu noi dacă dorește. Vă mulțumesc mult. Mai avem uh, un punct pe ordinea de zi, de respectiv o propoziție și anume regulamentul, directiva PIF. Am avut un trialog uh, la nivel înalt cu președinția letonă. Ei bine, trialogul a eșuat includerea fraudei TVA Uh, nu s-a dorit. Uh, Consiliul nu dorește includerea acestui uh, subiect în directivă, prin urmare o să mai urmeze și alte trialoguri. Mulțumesc tuturor, doamna președinte, le mulțumesc și interpreților și după amiaza aceasta ne întâlnim la ora 15, discutăm cu comisarul Gheorgheva. Vă mulțumesc mult!